Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Ne reluăm lucrările și doresc să vă spun că ordinea de zi s-a modificat. Din motive de timp nu am putut discuta cu Claire Moody în legătură cu controlul finanțării ONG-urilor și Claire Bundy a acceptat să ne prezinte raportul său la sfârșitul ședinței de azi. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul lui Jan Schaier pentru a ne vorbi despre regulile privind aviația civilă. Herr Präsident, ähm, die Aufgabe... Mulțumesc, domnule președintele. Mi s-a atribuit această sarcină, respectiv să mă ocup de chestiunile Uh, bugetare uh, pentru o uh, schimbare privind mandatul Agenției Europene privind securitatea aeriană. După cum știți, această agenție a fost creată în 2015 pentru a îmbunătăți condițiile de zbor. Deci, o parte din AESA din mandatul uh, EASA face parte din uh, acest pachet. Uh, această agenție este finanțată de, din subvenții plătite de către industria aeronautică și o parte mai mică din bugetul Uniunii și apoi o parte și mai mică din contribuțiile de la state terțe, ceea ce înseamnă că avem o structură dublă din punct de vedere bugetar pentru AESA, uh, ceea ce, bineînțeles, uh, că nu înseamnă că nu putem face uh, economii la nivel bugetar și asta și încerc să propun eu Um, în primul rând, cred că administrația acestei agenții poate să fie simplificată și optimizată și aceasta pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să existe o separare foarte clară între uh, misiunile uh, care sunt finanțate de către industrie și apoi misiunile care sunt finanțate din uh, bugetul european. Uh, deci această separare până acum nu s-a făcut la modul cel mai clar. Aș dori să mi se explice, de exemplu, uh, cum uh, se stabilește salariul personalului AESA. O parte din salarii e finanțată de către industria aeronautică, uh, pentru că AESA se ocupă de certificare și apoi uh, o altă parte din salarii provine din uh, subvenții publice, ceea ce înseamnă că e foarte greu să spunem că această agenție este total independentă. Deci, Uh, nu se știe exact uh, care este uh, nivelul contribuțiilor din subvenții, ne bazăm pe estimări, dar nu avem o, un calcul foarte exact în legătură cu cât trebuie să plătească industria și cât provine din bugetul european. Am fost în urmă cu câțiva ani reprezentant al industriei aeronautice am discutat cu mulți omologi și mi s-a spus că uh, o decizie uh, în ceea ce privește această, deci uh, o decizie importantă pentru industrie nu reprezintă uh, uh taxele, ci rapiditatea serviciilor. Pentru că astfel uh, se creează un avantaj competitiv pentru industria europeană aeronautică. Eu cred că ar trebui dacă ne dorim să obținem această industrie competitivă, să permitem AESA să uh, funcționeze uh, ca o uh, organizație independentă, să folosească personal acolo unde este chiar nevoie și nu ne interesează neapărat cine finanțează această funcționare. Uh, pe noi a trebuit să ne preocupe eficiența uh, cu care AESA pune uh, servicii la dispoziția industriei aeronautice și viteza acestor servicii. Și deci cred că aceasta este alternativa pe care trebuie să o găsim la structura actuală. În prezent avem de-a face Uh, cu o separare a personalului, deci o parte din personal care lucrează pentru industrie și care este plătită de industrie și cealaltă parte care este plătită din uh, bugetul european. Uh, ceea ce înseamnă că Comisia nu poate să reducă cu 5% personalul acestei agenții, întregul personal, ceea ce mie mi se pare nedrept pentru angajații acestei uh, Uh, agenții, pentru că cei care sunt uh, finanțați, uh, plătiți de către industrie și care pun servicii la dispoziția industriei, nu vor suporta această reducere de personal, pentru că industria pare să fie mulțumită de serviciile pe care această parte a personalului le, le furnizează. Deci, nu o să schimb, uh, uh, nu o să schimb amendamentul meu pentru că AESA uh, trebuie să pună la dispoziție servicii cât mai eficiente. Un alt aspect care mă preocupă și care este neplăcut pentru mine în calitate de neamț este faptul că AESA nu a ajuns la, nu a încheiat un acord în ceea ce privește sediul cu uh, Uh, Republica uh, Germană. Uh, m-am exprimat foarte virulent împotriva Poloniei Uh, și cu sediul de CEO de Frontex, uh, chiar dacă AESA este o agenție mult mai uh, veche și avem de-a face cu această situație neplăcută și în calitatea mea de raportor am spus ca negocierile în ceea ce privește acordul între AESA și Germania să fie încheiate cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumim domnului Gaier și, într-adevăr, uh, sperăm ca Germania să, semne, să semneze acest acord privind sediul cu uh, AESA. Domnul Salbaracu. Thank you, Chair. Um, well, I will speak. Mulțumesc. Domnule președinte, voi vorbi în rolul meu de raportor din umbră pentru PP și doresc să subliniez câteva aspecte. Cred că nu trebuie să uităm faptul că diferitele agenții au roluri, sarcini foarte diferite, responsabilități foarte diferite. Deci, aceasta e baza de la care trebuie să plecăm în analiza noastră. Dacă citesc amendamentele, dacă dorim ca agenția să fie finanțată 100% din uh, taxele plătite de operatorii din domeniu, am și întrebări. Cum credeți că aceste taxe ar uh, putea fi folosite pentru a plăti pentru responsabilități publice, pentru că AESA are și multe responsabilități de ordin public. Una dintre acestea, foarte evidentă și importantă, este securitatea. Um, nu putem, <laughs> să, să, nu, nu se poate plăti pentru aceasta doar din taxele plătite de agenții economici. S-ar crea un adevărat haos dacă s-ar trece în, la arhitectura actuală, uh, foarte atent uh, organizată la o uh, finanțare 100% din taxele plătite de uh, actorii privați. Fac parte și din Comisia pentru Control Bugetar și acolo se subliniază problema conflictului de interese. Nimeni nu vorbește despre aceasta. Eu doresc să o abordez. Și încă ceva. IMM-urile. În propunerea comisiei, uh, această chestiune este foarte atent luată în considerare și dacă dorim să schimbăm propunerea comisiei, trebuie să avem mare grijă să nu uh, creăm din nou haosul în ceea ce privește povara asupra IMM-urilor. Deci, aș mai um, evoca un singur argument. Dacă întrebați pe cei de la agenție și ei vă vor spune că nu va fi deloc mai ușor în contabilitate, așa că eu îmi pare rău, domnule Gaer, dar nu văd ce rost ar avea să trecem de la situația actuală la o situație complet diferită. Mulțumesc! Je ne vois pas de demande de parole. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Ba da, doamna Holmeier. Um, Domnule președinte, stimate coleg Gaier, având în vedere că te ocupi atât de sârguincioasă de acest raport, uh, aș dori să-ți spun că uh, trebuie uh, să-ți spun că avem probleme cu modelul general sau modul general în care tra- tratăm agențiile. Dacă ne gândim, de exemplu, la Eurojust sau Europol, și acolo uh, um, ele sunt plătite din bani europeni, chiar dacă este vorba de siguranță. La AESA situația este uh, despărțită. Uh, când e vorba de eficiența și rapiditatea serviciilor, atunci intervine industria. Avem foarte mici uh, IMM-uri uh, din acest sector care nu își pot permite uh, să plătească aceste taxe atât de mari pe care le plătesc marile concerne, marile grupuri industriale din acest sector. Și în acest sector tocmai ne lipsesc IMM-urile. Nu există numai Airbus, nu există numai Uh, Boeing care au nevoie de certificare, ci există și uh, întreprinderi mici și mijlocii. Și mi se pare foarte problematic uh, că trecem sau vrem să trecem la un sistem exclusiv finanțat din uh, bugetul public. Deci trebuie să vedem uh, ce poate o întreprindere să plătească și ce nu. Și apoi, în al doilea rând, AESA ar uh, trebui să fie total independentă, să nu poate să fie influențată. Bineînțeles că intervine industria, dar în ceea ce privește siguranța aviației în astfel de domenii, trebuie să poată să lucreze, să-și desfășoare activitatea total independentă de Uh, companii. Trebuie să fie o instituție total independentă și toate, toate chestiunile legate de siguranța avianței nu ar trebui să fie finanțată uh, din taxe. Nici uh, uh polițiștii nu sunt uh, uh, plătiți de sectorul privat, uh, pentru că atunci poate că nu ar lua anumite uh, măsuri care sunt uh, necesare, pentru că s-ar putea ca companiilor să nu le uh, fie pe plac. Uh, Uh, dacă însă uh, sunt finanțate din uh, contribuții publice, atunci nu avem conflicte de interes. Deci la AESA trebuie să garantăm independența independența acestei agenții și din punct de vedere financiar. Deci trebuie să vedem ce finanțăm din bugetul european și ce finanțează din uh, surse private. Și uh, în acest context, un al treilea aspect, uh, taxele nu ar trebui să fie folosite uh, Uh, pentru a acoperi domenii care țin de uh, bugetul european. Taxele sunt întotdeauna altceva, de deci ele trebuie să fie folosite pentru a finanța o certificare. Uh, din punct de vedere constituțional, în Germania, eu mă refer la situația din țara mea, dar dacă ne uităm și la legislația din Franța sau din uh, uh, Uh, Regatul Unit, uh, e interzis să se colecteze taxe pentru a uh, acoperi impozite. E pur și simplu interzis acest lucru din punct de vedere juridic. Deci trebuie foarte, cu mare atenție, cu mare prudență să luăm o decizie, să vedem cum putem proceda pentru a evita să ajungem la situații juridice dubioase Uh, și apoi, uh, de asemenea, să ne asigurăm că siguranța aviației nu este uh, amenințată. Am văzut situația avionului din Egipt. Se pare că ar fi fost vorba de o bombă, o bombă Uh, în toaletă și dacă se demonstrează acest lucru, atunci vom avea uh, de-a face cu plângeri uh, din perspectiva siguranței aviației. Deci personalul de zbor ar trebui să fie tras la răspundere și compania aeriană. E, impo- e imposibil să permitem ca o bombă să ajungă într-un uh, avion Uh, să nu uităm că companii private aprovizionează uh, aparatele de zbor uh, cu băuturi, cu mâncare, cu hârtie igienică și așa mai departe. Deci trebuie să ne asigurăm că tot ce ține de siguranța vieții nu este finanțat din, din taxe publice, din taxe private. În orice caz, mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mulțumesc. colegul Benito Silboaga. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportor din UPA din partea GUE, aș dori să fac și au câteva observații să vă prezint punctul nostru de vedere pe marginea acestui raport. Este evident că sectorul acesta al aviației civile este un sector cu dificultăți și, în mod clar, se poate prevedea o, o activitate din ce în ce mai complexă pentru această industrie. De aceea trebuie să facem față acestor provocări uh, în mod uh, operațional uh, rapid pentru acest sector, însă nu putem să ne permitem să scădem cerințele de mediu, cerințele de securitate și de durabilitate. Noi suntem de părere că normele europene trebuie să fie foarte clare, având în vedere acest uh, nou scenariu de dezvoltare al sectorului și deci avem nevoie de o legislație clară, care să spună clar până unde merg legislațiile naționale și de unde începe legislația Agenției Europene de Securitate. Și în acest sens, noi credem că această agenție ar trebui să aibă din ce în ce mai multă importanță, având în vedere uh, sporirea dimensiunii transnaționale a activității aviatice și trebuie să devină un, adev un adevărat garant public. Trebuie să fie o autoritate recunoscută atât în materie de securitate cât și de durabilitate de către întregul sector. Și în acest sens e nevoie de buget. De aceea credem noi că industria aceasta este cea care trebuie să suporte cea mai mare parte din aceste costuri, costuri de securitate, prin diferite taxe și uh, uh prin diferite surse de finanțare acestea nu trebuie să depindă doar de fluctuațiile care pot exista pe piață, ci trebuie să țină seama și de relațiile care există uh, în cadrul acestei industrii și în perspectiva dezvoltării sale viitoare. Și deci e nevoie de un sistem de finanțare adecvat în așa fel încât contribuțiile industriei bazate pe anumite taxe și impozite sau un anumit procent din facturare să poată fi recalculat uh, Uh, această contribuție să poată fi recalculată în așa fel încât să se poată asigura durabilitatea de mediu. Uh, spre exemplu, ne-am putea gândi la anumite criterii de securitate aeriană, dar și îndeplinirea anumitor criterii în ceea ce privește calitatea serviciilor, calitatea mediului înconjurător. Vom face câteva propuneri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! dorește nimeni să mai spună nimic. Doamna Calvinio, doriți să spuneți ceva? Comisia nu dorește să ia cuvântul? Nu? Nu dorește. Ba da. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Poda. Câteva reacții la cele spuse de deputați. Mai întâi uh, doresc să spun că sistemul actual de finanțare, un sistem hibrid cu fonduri uh, din taxele plătite de reprezentanții industriei pentru serviciile uh, oferite direct de agenție acestora. Bineînțeles, sistemul e oarecum sofisticat, dar nu a creat dificultăți în finanțare. Deci, deocamdată, uh, agenția a fost suficient finanțată. În legătură cu ideea unei finanțări doar din debaterea reprezentanților industriei pe termen lung, uh, mai mulți uh, deputați au uh, subliniat faptul că sunt dezavantaje, deci trebuie să se găsească echilibrul ideal între independența agenției și anumite funcții ale sale uh, mai generale de autoritate publică și um, prerogativele specifice uh, de servicii aduse industriei. În cazul unui, uh, unei finanțări 100% din taxele plătite de um, agenții economici din acest sector, există într-adevăr o lipsă de conflict de, o, un risc de conflict de interese și echilibrul în uh, agenția, în, în activitatea agenției riscă să sufere. Um, am existat uh, exemple de agenții plătite 100% din taxele uh, agențiilor economici care a dus la excedente, dar și la control dincolo de Consiliul de Administrație uh, care sunt reprezentate uh, organele naț uh, autoritățile naționale. Deci, Această continuitate nu este neapărat justificată și poate să fie considerată cu, mm, ca contribuții mm, prea mari din partea reprezentanților industriei. În legătură cu modelul de finanțare, aș dori să spun de asemenea că în cadrul grupului instituțional privind agențiile, în acest grup de lucru, care se va întâlni în luna octombrie, să studiem modelele de finanțare și modul în care sunt folosite veniturile uh, altele decât cele care vin de la bugetul Uniunii Europene și în acest context putem să transmitem întrebările sau chestiuni, propunerile domnului Gaier și să încercăm să stabilim o doctrină care să poată fi aplicate pe termen lung, nu doar într-un caz specific. Deci, în cazul tuturor agențiilor care furnizează servicii um, unei ramuri ale industriei. Cred că putem considera că agențiile au uh, obținut uh, surplusuri, beneficii Uh, agențiile, uh, de fapt, ar trebui să factureze doar costul serviciilor pe care le oferă. Dar, în cazul unei agenții care are uh, deseori excedente, autoritățile naționale se temeau de o concurență, având în vedere tarifele, aplicate de agențiile naționale. Și, în aceste condiții, pentru a nu dăuna intereselor agențiilor naționale, Agenția Europeană a facturat prea mult, de unde acest surplus. De aceea e nevoie de control al gestionării acestui buget, să vedem și să se vadă dacă aceste agenții naționale mai au utilitate față de, agen- de agenția europeană. Acestea fiind spuse, dau din nou cuvântul raportorului. Ähm, Mulțumesc pentru contribuții, recunosc de un timp încoace am cochetat cu ideea Poate că exagerez, uh, dar uh, am conchetat cu această idee să se uh, financeze pe deplin toate agențiile. Există un grup de lucru cu privire la activitatea agențiilor și nu știu dacă acest grup de lucru își dorește chiar acest lucru, însă acest aspect figurează totuși în text. Uh, dacă nu m-am făcut bine înțeles, dacă din exprimarea mea au existat, în, ex, în exprimarea mea au existat uh, dubii, atunci sunt gata să îmi schimbă formularea în uh, calitatea mea de raportor AESA, nu cred că este în interesul nostru ca uh, agenția să fie exclusiv finanțată din uh, taxe, pentru că din motive de siguranța aviației, o astfel de finanțare nu se justifică. Deci e un punct foarte important și din punctul meu de vedere și dacă doriți să fie o formulare mai clară, atunci sunt gata să-mi reformulez uh, alineatul uh, respectiv. Deci sunt dispus împreună cu raportorii din umbră uh, și nu numai cu ei, sunt gata să formulăm altfel textul. Însă eu am spus că această uh, finanțare clară între posturile finanțate de industrie și posturile finanțate din bani publici. Uh, deci, uh, doamna Holmeier, pe drept cuvânt, a spus că nu se poate ca activitatea agenției să fie finanțată doar de către industrie, Uh, nu datorită costurilor pentru industrie, ci din uh, motive de uh, siguranță a aviației, atunci când spunem că trecem la un alt sistem de finanțare a acestei agenții, în care ne lipsim de acest sistem hibrid. Încă o dată, deci nu se poate ca, din motive de securitate avianției, această agenție să fie exclusiv finanțată de uh, industrie. Deci, până la urmă, trebuie să găsim un compromis. Uh, o mare parte din costurile uh, EASA trebuie să provină din fonduri publice, deci din bugetul european. Sunt gata să ajungem la un compromis, dar nu uh, trebuie să supunem IMM-urile la taxe prea ridicate. Pentru că domeniile pe care AESA le aduce, deci serviciile pe care AESA le furnizează, mai ales uh, în ceea ce privește uh, serviciile aeriene de securitate, nu pot fi finanțate din uh, bani, exclusiv din bani privați. Președintele, ce ne deranjează e că există această obligație de a reduce cu 5% personalul. E o problemă pentru administrație, în general, uh, pentru funcția publică europeană, dar, uh, uite, avem și aceste agenții uh, în care se furnizează servicii în domeniul aviației civile și nu e vorba doar pentru avia- de aviația civilă, intervine și, intervin și autorități de reglementare a asigurărilor și alte tipuri de servicii, ceea ce nu ar trebui să ne șocheze că beneficiarii contribuie prin onorarii sau prin taxe, e foarte important să ne, să ne asigurăm că nu există un conflict de interese între agenția respectivă și uh, uh, compania sau firma care solicită o certificare. Domnule Gaier, ne veți uh, informa în continuare. Amendamentele, termenul este 27 mai, ora 10. Avizul ar trebui să fie adoptat în 30 iunie, dar în 30 iunie ordinea de zi este atât de încărcată pentru că ziua de 30 iunie vine după 23. Deci vom încerca să adoptăm raportul domnului Gaier în 27 iunie. Raportul final urmează să fie supus la vot în plenară, la Comisia Tran în septembrie 2016 și la plenară probabil în toamnă. Mulțumim, domnule Gaier. Ajungem acum la revizuirea la jumătate de parcurs. Dau cuvântul raportorilor. Nu știu cine dorește să ia primul cuvânt, domnul Olbrich sau doamna Toma. Doamna Toma. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, je vais, je vais commencer par des remerciements. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu mulțumiri. Mai întâi vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați acceptat să amânăm. Dar știți că nu mi-a fost ușor, spune președintele, pentru că mi-e foarte greu să accept această invitație să nu mai respirăm până pe 23 iunie. Ca și cum considerațiunile de ordin național ar fi ar uh, fi mai importante decât buna funcționare instituțiilor europene. Știu, domnule președinte, că nu v-a fost ușor. Pot să vă spun că nici pentru mine n-a fost ușor, spune doamna Toma, dar pe lângă uh, a răspunde la solicitarea colegilor, unor colegi britanici, îmi spun acum că faptul că votăm revizuirea cadrului financiar plurianual patru zile după referendumul britanic va da acestui vot o solemnitate deosebită. Deci mă bucur de asta. Pentru că cu raportul domnului Gaier va fi unul dintre primele voturi din această comisie și un vot important. Deci trebuie să ne bucurăm de asta, dar tocmai de aceea vom avea o responsabilitate și mai mare. Președinta. Președintele, da, dar dacă dumneavoastră ați fi britanică, v-ați gândi, încearcă să ascundă ceva de noi. Nu pentru că, spune doamna Toma, pentru că raportul e public, e în discuție, dar e public. Bun, închid aici paranteza, spune domnul președinte. Doamna Toma, doream doar să vă mulțumesc <laughs> încă o dată și să mulțumesc tuturor um, grupurilor politice și tuturor colegilor care au depus în total 358 de amendamente pe care am început să le examinăm, bineînțeles, dar cred că astăzi avem mai ales ocazia să-i ascultăm pe colegi prezentându-și uh, amendamentele și apărându-și amendamentele cu cât de multă convingere, chiar dacă majoritatea acestor amendamente uh, sunt uh, în acord cu poziția raportorilor și ne bucurăm de asta cu domnul Olbricht pentru că e de foarte bun augur pentru rezultatul final varianta finală a acestui raport. Bineînțeles, munca de compromis nu va fi va fi simplă, dar sunt convinsă că amendamentele vor ameliora raportul. Doresc să precizez că, bineînțeles, în acord cu colegul Ian Olbricht, că, mm, pe de altă parte, raportorii nu vor putea să includă amendamente, anumite amendamente, pentru că unele nu sunt direct legate de subiectul raportului. Mă refer aici la toate aspectele care sunt de competența Comisiei Econ sau mm, toate chestiunile macroeconomice, mă gândesc aici la zona euro, la condiționalitatea macroeconomică, în fine, toate aceste lucruri de competența Comisiei Cont, dar și de competența altor comisii. De exemplu, s-au depus amendamente privind revizuirea politicii agricole comune. Doresc să spun colegilor care au depus aceste amendamente că <laughs> vor putea uh, în curând uh, să le, să le folosească pentru că dezbaterea va avea loc în 2017, dar chestiuni legate de temeiul juridic al pacului nu ce căuta în acest raport privind revizuirea cadrului financiar uh, multianual și am stabilit clar temeiul juridic încă de la început și nu are legătură cu acest raport uh, nici, uh, nu au legătură nici uh, amendamentele care se referă la politicile de coeziune. Deci nu putem accepta amendamente care nu sunt direct legate de subiectul abordat. În rest, sperăm, dorim să fim cât mai deschiși, domnul Olbricci, cu mine și adaug doar faptul că nu vom putea accepta nici amendamentele care cer dispariția Uniunii Europene. Bineînțeles, toate amendamentele care n-au decât un scop și anume să reducă politicile europene și bugetul uh, repartizat acestora nu vor fi acceptate de raportori. În rest, dorim să fim cât mai deschiși și să mulțumim pe cât posibil pe toți colegii pentru a ne asigura că o majoritate mare a Comisiei pentru Bugete și a Parlamentului apoi să voteze pe 27 iunie, la patru zile după referendumul britanic, acest uh, text care va reprezenta poate uh, un prim pas într-o nouă eră. Mulțumesc, doamnă Toma. Domnul Olbricht. Doresc să adaug doar că deocamdată s-au depus 358 de amendamente, dar avem două opinii din comitetul specializat. Așteptăm uh, și avizele celorlalte comitete specializate, uh, din, din partea celorlalte comisii, mă scuzați, vom uh, lucra uh, la amendamente, la posibile amendamente de compromis dar astăzi, eh, mai ales membrii comisiei noastre, își vor prezenta pozițiile, dar pentru a spune că sunt de acord cu doamna Toma, cred că acum dezbaterea privind bugetul, mai mult ca niciodată, este strâns legată de dezbaterea privind Uniunea Europeană. Nu e o dezbatere strict tehnică. Poate să fie tehnică dintr-un anumit punct de vedere, dar mai ales, este mai ales politică. Și vom vedea, în urma votului nostru, care va fi viziunea foarte clară exprimată. Um, care va fi echilibrul între cei care sunt, apără poziția pro-europeană și cea a membrilor care nu sunt pentru o Europa mai unită. Vom vota, bineînțeles. Dar uh, eu cred că acum intrăm în dezbaterea de ordin politic și facem prin, prin pas în această dezbatere, apoi așteptăm uh, reacția comisiei, dar nu putem fi pasivi. Din punct de vedere formal, Trebuie să așteptăm propunerea comisiei, dar prin această decizie arătăm că suntem gata să fim activi de-a lungul întregului proces, de la început până la sfârșit. Și cred că e un lucru important, uh, foarte important din punct de vedere politic, după referendumul care sperăm să aibă un rezultat uh, pro-Europa. Vă mulțumesc, domnule Olbricht, spune președintele. Înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră, și mulțumind încă o dată celor doi coraportori. Doamna Toma ne-a spus, bun, deci sunt amendamente acceptabile pentru raportori, altele nu sunt acceptabile pentru că pun sub semnul întrebării politica agricolă comună și nu aici trebuie să vorbească despre aceasta sau Uh, pun uh, chiar problema existenței Uniunii Europene, din cele 358 de amendamente, cam câte vi se pare acceptabile și vor putea face parte din compromisurile pe care le veți propune și cam câte n-au ce căuta aici. Doamna Toma, cred că majoritatea sunt pertinente pentru dezbaterea privind cadrul financiar anual. Președintele, da, deci vor putea fi incluse în compromisuri. Probabil nu vom reuși să pregătim astăzi compromisurile, vom vedea cum vor merge lucrurile după ce vom asculta pe raportorii și raportorii din umbră. Poate domnul Ashworth sau domnul Colmer poate să ne spună care este poziția grupului său. Ich muss gestehen, Herr Vorsitzender, ich bin im Moment Trebuie să vă mărturisesc, domnule președinte, că deocamdată nu sunt suficient de informată ca să-mi pot uh, aduce o uh, contribuție concretă la dezbatere și deci uh, mă abțin. Mulțumesc. Dacă domnul Depre ar fi fost de față, ar fi luat cuvântul. Și Nils Torvalds, care îl reprezintă, ar fi putut, dacă și el ar fi fost prezent. Doamna Niriada, da, mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc celor doi raportori. Eu cred că ideea de a parcurge atât de multe amendamente de multe ori provoacă dureri de cap, așa că vă urăm mult succes. Și să sperăm că toate aceste lucruri nu vor avea o legătură prea directă cu un eventual Brexit. Aș vrea acum să ne referim la spărirea pragurilor, despre care vorbim de luni de zile, un subiect deosebit de important. Și poate că am putea să sperăm o abordare realistă despre felul în care facem acest lucru. Și trebuie să spărim de asemenea și sprijinul pentru refugiați pentru migranți, atât în UE cât și în afara UE. Și trebuie să găsim la capitolele 4, uh, 3 și 4 o posibilitate de a face acest lucru. Așa că nu pot decât să vă urez mult succes cu munca pe care trebuie să o mai faceți în continuare. E clar că vom avem deja o bază bună de lucru pentru discuții. Iată niște încurajări care, în mod clar, vor fi pe placul uh, raportoarelor. Domnul Maragal. Da, mulțumesc. Cu microfon vă rugăm. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc celor doi raportori pentru munca depusă. Eu cred că, într-adevăr, avem aici un cadru de lucru foarte bun, ceea ce nu înseamnă că îl vom vota așa cum e în momentul de față, ci suntem convinți, convinși că vom putea lucra în așa fel încât să ajungem la un vot majoritar care să apere, să oglindească ceea ce s-a spus. E vorba de un raport al Parlamentului European cu un mesaj, uh, mesaj al Parlamentului European, cu afirmarea unor dorințe și a unor convingeri proprii în calitate de Parlament European. E un buget pentru Uniunea Europeană, nu pentru statele membre și nu doar pentru a discuta cum anume se pot recupera bani de la buget. S-au prezentat șapte, noi am prezentat 70 de amendamente, poate unele dintre ele pot fi reorganizate, însă vreau să vă spun că vom, vom colabora împreună cu dumneavoastră pentru a reformula în așa fel încât să avem un mesaj cât mai coerent cuprins în acest raport. Acum, pe anumite chestiuni, pe anumite uh, o abordare, să spunem, cantitativă mai întâi. De mai multe în mai multe ocazii am vorbit despre necesitatea de a spări pragurile, faimoasele ceilings. Și n-am îndrăznit până în prezent să fixăm nici criterii, nici cantități, nici aproximări cantitative. Acum, nu că nu ne-am dorit să facem acest lucru, sunt amendamente care merg în acest sens. Dar vreau să prezint foarte pe scurt ideea să sperăm că vom ajunge la un maxim și un minim, uh, având în vedere limitele legale deja stabilite în momentul de față, și poate că am putea să adăugăm 150 de milioane. Nu ar fi chiar așa de mult. E destul, dar nu e chiar așa de mult. Iar ca limită inferioară, poate că am avea o propunere din partea Comisiei, care există deja, 85, 85 de miliarde. și ideea este să nu coborăm mai jos de acest prag. În fine, cu timpul o să avem ocazia să concretizăm aceste idei. Acum, din punct de vedere calitativ, eu cred că aici trebuie să stabilim un cadru de, pentru politicile europene. Uh, trebuie să știm exact ce strategii vom vota. Trebuie să fie foarte clar că tot ceea ce hotărâm acum uh, Uh, se referă de fapt la anumite servicii sau anumite sprijin, un anumit sprijin acordat uh, anumitor entități, cum ar fi ONG-urile, spre exemplu, uh, în domeniul social, în domeniul de cercetare, de dezvoltare, de protecția mediului. Avem ținte aici, avem cifre concrete, știm exact care sunt țintele pe care dorim să le obținem. Și apoi mai avem și o internalizare a angajamentelor noastre la nivel internațional Uh, se cere acest lucru și ceea ce auzim astăzi, solicitările de astăzi, se referă mai ales la situația refugiaților. Asta este mesajul, acesta este mesajul la față de care Europa trebuie să dea un răspuns astăzi. E vorba de imaginea noastră. Și cred că, da, putem invoca ideea de distanță, de durată în timp, însă acum nu ne mai putem ascunde. Eu cred că sunt strigăte ale străzii pe care trebuie să le auzim chiar acum. Și evident, trebuie să revizuim sau în orice caz că ar trebui să găsim o soluție mai bună, o mai bună sinergie între coeziune și competitivitate. Deci trebuie să revizuim politica de coeziune și de competitivitate și să uh, ținem seama de toate angajamentele noastre în domeniu. Și în final, pentru perioada de după 2020, aici e vorba de un concept diferit, nu înțelegem de ce în această perspectivă mai îndelungată de dincolo de uh, după 2020, de ce nu am putea să avem o dezbatere? Știu că există o astfel de abordare la grupul la nivel înalt, însă nu știm dacă raportul va ajunge și la noi la un moment dat, pentru că încă de pe acum trebuie să ne gândim la felul în care ne vom organiza, vom organiza resursele noastre pe viitor, fără a exclude eventual anumite concepte Uh, cum ar fi anumite taxe de, uh, pe anumite tranzacții, tranzacții financiare și așa mai departe. Deci e clar că trebuie să stabilim deja anumite condiții pentru a putea aborda uh, și perioada de după 2020. Cam atât deocamdată. În mod clar, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a apăra un, un buget european care să reprezinte uh, un acord general și nu să avem tot timpul tot felul de acorduri bilaterale uh, încheiate. Uh, noi ceea ce ne dorim este să avem un buget cu adevărat european. Mulțumesc și acum domnul Zadi. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc celor doi raportori pentru eforturile lor și Vă urez uh, spor la analizarea tuturor acestor uh, amendamente depuse la acest raport. Pe scurt, vă voi prezenta poziția noastră care se regăsește și în amendamentele depuse. Poziția noastră este să încercăm să dăm, să, să împregnăm mai mult realism în acest raport, care e foarte politic și care se adoptă într-o situație foarte dificilă pentru Uniunea Europeană. Așa cum uh, am spus și am spus și în uh, intervențiile mele anterioare pe acest subiect, uh, eu cred că în ceea ce privește cadrul, uh, revizirea cadrului financiar multianual, uh, Uh, când o facem trebuie să fim foarte realiști. Pe de o parte să spunem că din bugetul UE nu se pot și nici nu trebuie să se rezolve toate problemele Uniunii Europene. Deseori noi cerem mai mult decât poate acestui buget și apoi apar dificultăți evidente în gestionarea lui. În al doilea rând, trebuie să facem față unei situații economice foarte instabile uh, și dificile. Deci, trebuie să raționalizăm resursele. Este esențial acest lucru, uh, să, anume să se înțeleagă ce programe, ce uh, linii de cheltuieri pot fi finanțate în modul cel mai eficace de la nivel european și care de la nivelul statelor membre. În legătură cu multe programe macro, uh, cred că trebuie să facă o astfel de um, analiză, inclusiv în legătură cu instrumentele extraordinare pe care le-am creat în ultimele luni pentru a încerca să facem față crizelor cu care se confruntă, confruntă azi Uniunea, mai ales uh, criza migranților și parțial criza economică și criza investițiilor am creat două instrumente principale. Pe de o parte, planul Juncker, uh, pentru care s-au uh, prevăzut resurse importante din bugetul UE, și după părerea mea, după primul uh, raport al Comisiei, rezultatele obținute nu sunt satisfăcătoare și, pe de altă parte, avem acordul cu Turcia, în valoare de mai multe miliarde de euro din bugetul UE și vedem că nu e deloc ușor să se pună în aplicare acest acord. Și având în vedere resursele puține puse la dispoziție, poate nu e un acord optim. Deci aceste lucruri cred că trebuie subliniate în raport și sper că vom putea colabora cu raportorii și raportorii din umbră la reuniunile noastre pentru a ne asigura că acest raport va fi realist uh, și nu va cere acestui buget mai mult decât poate să facă, având în vedere situația politică și economică de azi din UE. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Văd că lisește unul dintre colegii noștri și acum am să dau cuvântul celor care s-au înscris la cuvânt, doamna Guardia Sabal. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, noi la grupul socialist am contribuit și noi cu câteva amendamente, cam 40. Să sperăm că raportorii nu se vor supăra pe noi pentru că le-am adăugat mai multă muncă față de munca pe care o au deja. În fine, am depus amendamente, dar acestea nu vor veni să contrazică uh, raportul uh, doamnei Tomaș și domnului Albright. Uh, ceea ce noi am încercat să facem nu, e neapărat, nu sunt neapărat amendamente de conținut, ci am încercat să subliniem anumite aspecte uh, pentru care uh, noi socialiști am considerat că trebuia să punem un accent deosebit. Mă refer aici la resursele proprii, vorbim foarte mult despre cheltuieli, vorbim despre cadrul financiar multianual, vorbim despre un cadru revizuit, însă trebuie să vedem în același timp cum vom avea mai multe resurse Uh, și pentru asta trebuie să specificăm. E vorba de impozite, de taxe. Uh, acestea sunt dezbătute în momentul de față la grupul de înalt nivel referitor la resurse proprii, uh, în așa fel încât aceste noi posibilități de finanțare să poată să ușureze viața de zi cu zi a uh, statelor membre. Și apoi trebuie să vedem și politica fiscală, lupta împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale. Și cerem de asemenea Comisiei să pună la punct o, o, un sistem de asigurări sociale armonizat Apoi mai sunt amendamente care se referă la rezultatele COP21 și lupta împotriva schimbărilor climatice, protecția biodiversității, care până în prezent uh, nu au fost pe masa de discuție și care dintr-o dată, iată că au o importanță deosebită, uh, cu atât mai mare în uh, cadrul revizuirii CFM. Apoi, s-a vorbit despre uh, o reformare a PAC, dar nu ca atare, ci uh, ca și tentativă de a modifica politica noastră agricolă. Însă, banii care sunt destinați acestei politici uh, nu trebuie să fie utilizați în alte linii bugetare pentru a finanța noi politici. Iar în materie de refugiați, vreau să subliniez care este responsabilitatea statelor membre și anume să-și îndeplinească angajamentele. Dacă un stat membru nu, nu, de, nu îndeplinește pactul de stabilitate și depășește un pic pragul prevăzut sau uh, uh, Comisia Europeană are întotdeauna posibilitatea să introducă anumite sancțiuni. De aceea trebuie să avem uh, această posibilitate fie de sancționare, fie de încurajare în momentul în care un stat membru și îndeplinește da sau nu angajamentele în materie de migranți. Și un alt aspect foarte important reprezintă o eventuală rezervă pentru viitoare crize, indiferent care ar fi ele. Am văzut, în criza aceasta a refugiaților am reușit mai mult sau mai puțin să reacționăm dar uh, a trebuit să mobilizăm foarte multe instrumente și a trebuit să facem asta într-un răstimp foarte scurt. De aceea cred eu că ar trebui să avem o rezervă de criză prevăzută în afara cadrului financiar multianual uh, de care să putem dispune în caz de nevoie reprezintă la un anumit procent din PIB. Și mai mult decât atât, dezbaterea referitoare la amendamente și cadrul financiar pentru 2000, deci bugetul 2017, 2016 și revizirea cadrului financiar multianual. Uh, în momentul de față nu e vorba de o amenințare sau, ci de logică. Logică. În momentul în care cadrul financiar multianual vor veni și vor afecta bugetele 2017 până în 2020, oare nu e logic să negociem acest uh, acord 2017 uh, în același timp în care negociem și revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că există o relație între cele două. Cam atât deocamdată. Acestea erau amendamentele grupului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Deșovski. Thank you, Mr. <clears throat> President. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, referitor la poziția din Comisia Libe, pentru că eu sunt raportor din umbră pentru aviz. Uh, la Comisia Libe, noi am avut o atmosferă de lucru foarte constructivă și nu propunem elemente care să vină și să contrazică poziția Uniunii Europene. Nu ne dorim să distrugem bugetul european. Cadrul financiar multianual este foarte important, este foarte important pentru PPE și de aceea trebuie să transmitem un semnal corect către Comisie în ceea ce privește această revizuire. Eu cred că aici sunt două aspecte foarte importante. Unul reprezintă fluxul migratoriu și atacurile teroriste care au schimbat prioritățile politice în Europa, mai ales în ochii cetățenilor. De aceea este foarte, este foarte important să revizuim CFM și poziția noastră se, este cuprinsă în 36 de amendamente care vin să completeze textul să sperăm că vom avea amendamente de compromis. Oricum, noi la Libe vom vota săptămâna viitoare și sperăm că astfel vă putem propune câteva soluții la acest subiect foarte important. Vă mulțumesc foarte mult în orice caz celor doi raportori pentru munca depusă. Merci. La parole Mulțumesc și acum domnul Monca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom spravodajcom za vynikajúcu... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc celor doi raportori pentru textul acesta foarte bun și poate că ar fi bine să întrebăm și comisiei, pentru că deocamdată încă n-am întrebat comisia dacă au început să prepare deja, să pregătească deja un raport în ceea ce privește valoarea de impact și dacă sunt în măsură să ia decizii mai bune pentru etapele următoare ale revizuirii CFM și pentru bugetul de după 2020. Uh, întârzierile în plăți. Uh, știți că la trilog am ajuns la un acord împreună cu Comisia și anume ca până la sfârșitul acestui an să ne dea o evaluare de impact în ceea ce privește aceste plăți uh, efectuate cu întârziere pentru 2015 și anii precedenți. Deci, impactul acestor plăți întârziate față de nivelul per total de implementare și uh, a bugetului. Și un al doilea lucru pe care îl cerem Comisiei să facă este să aibă o inițiativă pentru a susține um, ocuparea în rândul tinerilor. Dragi colegi, vă amintiți poate de această in, inițiativă? În negocierile precedente, am ajuns la un acord și anume să cerem statelor membre să ne prezinte o evaluare globală a eficienței inițiativei europene pentru ocuparea în rândul tinerilor, de la caz la caz, individual, pe fiecare stat membru în parte. Și avem, dacă nu mă înșel, o propunere destul de concretă din partea Comisiei pentru anul 2017. Și deci până în 2 aprilie 2017 ar trebui să primim această evaluare a acestei inițiative. Nu știu, s-a făcut, nu s-a făcut, noi încă n-am primit-o. Și un alt aspect îl reprezintă Fondul European pentru Investiții Strategice. Știm foarte bine că acest fond este finanțat, sau mă rog, este presupus a fi finanțat, pentru că e vorba de investiții destul de uh, riscante și altfel n-ar fi posibil dacă nu am avea EFSI. Dar știm că există anumite proiecte, spre exemplu, un proiect care se referă la izolarea 40.000 de locuințe. Și acest proiect ar fi putut să fie realizat și fără o intervenție EFSI în orizont 2020 sau un alt instrument de la buget. Și atunci întrebarea noastră este următoarea. Oare Comisia nu poate verifica dacă într-adevăr verif- uh, finanțarea EFSI este într-adevăr acordată acelor programe riscante, cu risc ridicat? Avem nevoie de această informație pentru a putea lua deciziile uh, aferente. Și dacă nu știm acest lucru, atunci cum putem hotărî? Avem nevoie de aceste valori de impact. Președintele, mulțumesc și acum domnul Negrescu. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc celor doi raportori, însă iau cuvântul pentru a sublinia un aspect pe care l-am uh, subliniat deja în, aspect, în amendamentele pe care le-am depus. Uh, în ceea ce privește formularea anumitor articole mai ales, care dau de înțeles că ne-am dori o schimbare profundă a fondurilor de coeziune, a politicilor de coeziune. Din punctul meu de vedere, orice punere sub semnul întrebării a politicii de coeziune nu poate fi susținută. De aceea trebuie să fim foarte preciși și să nu începem să dezbatem despre viitorul fondurilor de coeziune acum, pentru că nu e momentul acum. Trebuie să fim foarte concreți Țările din Est depind astăzi foarte mult pentru dezvoltarea lor de aceste fonduri de coeziune, pentru că își doresc să ajungă din urmă țările din Vest în materie de dezvoltare. Avem nevoie de fonduri în acest sens. Dar, în același timp, dacă subiectul acesta este bine și corect abordat, am putea avea mai multă solidaritate și din partea țărilor din Est. Dacă începem să discutăm despre fondurile de, co- de coeziune în mod critic, vom avea probleme pe viitor, mai ales în materie de solidaritate solidaritate la nivel european în acele țări. Cel puțin acesta este sentimentul pe care l-am eu și care reiese din dezbaterile publice. Apoi, în ceea ce privește ajutorul pentru tineret, pentru ocupare în rândul tinerilor, așa cum spunea și colegul nostru, trebuie să fim preciși să cerem rezultate nu numai statelor membre, ci și comisiei. Și trebuie, într-adevăr, să vedem care sunt rezultatele până în prezent și care este viitorul proiectelor pe care comisia dorește să le desfășoare pe viitor în atenția tinerilor. Nu numai pe tinerii șomeri, ci toți tinerii. E clar că acest subiect trebuie să este bine abordat în raport, însă îl putem întări, îl putem sublinia și dacă se face acest lucru, eu sunt gata să contribui. Mulțumesc și acum doamna Băresu. Merci, monsieur président. Je, je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare celor doi raportori, dar și Comisiei Europene, nu pot să introduc acest lucru în uh, amendamente pentru că e un subiect recent. Comisia ar fi propus, sau mă rog, e pe cale să propună un fel de plan FC în ceea ce privește Africa, care s-ar baza pe același model ca și EFSI, deci un fel de fond european care să garanteze cu sprijinul unor fonduri private o sumă totală de 60 de miliarde de euro ca și fonduri utilizate în cooperare pentru dezvoltare față de țări africane de unde pleacă foarte mulți migranți în așa fel încât să fim în măsură să controlăm aceste fluxuri migratorii. Și atunci am avea un acord asemănător cu cel uh, încheiat cu Turcia, deci un fel de acord pentru dezvoltare, tocmai pentru a avea un control cât mai bun al fluxurilor migratorii. Dar nu numai, evident. Ar fi un fond în principal destinat cooperării pentru dezvoltare în Africa. Acum, Acum mă întreb, oare n-ar fi posibil să și verificăm această informație? Pentru că e clar că acest lucru ar avea un impact uh, deosebit asupra revizuirii CFM. E clar că dacă într-adevăr se face această propunere, e bine, uh, acest lucru trebuie să fie cuprins în text. Nu putem aștepta la nesfârșit, ci trebuie să fie inclus în textul referitor la revizuirea CFM. Mie, ideea mi se pare interesantă, dar deocamdată lucrurile nu sunt foarte clare. Am aflat despre asta ca și eventuală posibilitate și aș vrea să știu mai concret dacă într-adevăr așa este și atunci, eventual, dacă se confirmă informația, poate că cei doi raportori ar putea să uh, țină seama de această idee. Mulțumesc. Comisia ne va spune imediat ce și cum. Am să le dau cuvântul dacă ceva cumva se pregătește în culise și dacă putem să ne pronunțăm pe acest subiect până în data de 23 iunie. Domnul Băgă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ambilor raportori din inimă pentru acest document voi încerca, voi încerca să depun uh, amendamente, mai ales la categoriile 3 și 4, dar înainte aș dori să fac uh, câteva observații în legătură cu cele spuse de colegul Negrescu. Uh, solidaritatea merge în ambele sensuri și fondurile de coeziune au fost stabilite într-un scop precis și e legitim, pe de o parte, Uh, să ai pretenții, dar pe de altă parte avem și obligații. Deci există aceste envelope naționale uh, care au fost uh, care au fost puse la dispoziția statelor membre cu cerințe. Dar dacă punem la sub semnul întrebării felul în care se practică politica de coaziune, mi se pare o abordare politică foarte interesantă și ne revine datoria să ne opunem. Aș dori să mă refer și la cele spuse de colegul Preso. În această dimineață am uh, pus câteva întrebări pe aceast, aceeași uh, temă. Pentru că, bineînțeles că se pune întrebarea dacă uh, ce se vehiculează în mass media, respectiv că Comisia intenționează să facă o propunere la începutul lunii iunie cam de 60 de miliarde de euro uh, pentru ca fondul european de investiții strategice să fie finanțat. E o întrebare interesantă pentru Parlament, pentru că ne amintim de vremurile în care am negociat acest uh, FACE, Fondul European de Investiții Strategice. Și îmi aduc aminte de uh, faptul de, de, de vremurile când Parlamentul a fost dat deoparte. Uh, s-a vorbit despre faptul că trebuie să ajutăm aceste, uh, aceste întreprinderi, aceste companii să poată să fie salvate din acest fond. Uh, e vorba de fonduri care nu trebuie să se piardă pentru că nu au fost cheltuite și de aceea trebuie să fie refolosite, trebuie redistribuite pentru a ajuta companiile. Da, eu sunt cu, de acord cu acest principiu. Însă, și aici, poate că doamna director general ne poate ajuta puțin, nu ar trebui să ajungem într-o situație uh, în care, așa cum s-a spus în uh, presă, Comisia uh, va face o propunere în speranța ca Consiliul European, ca șefii de state și de guverne, să hotărască să valideze acest pachet în 28 iunie și noi să nu avem niciun fel de uh, competență legislativă. Dacă așa se uh, continuă, atunci uh, Parlamentul trebuie să se exprime, să ia poziție. Și, doamnă director general, mai am o a doua întrebare. Mm, în legătură cu revizuirea, nu cred că ajunge doar să ne punem întrebări. Uh, nu trebuie să vorbim doar uh, despre mijloacele, resursele financiare pentru a stabiliza vecinătatea noastră, ci trebuie să vorbim despre proiectele, uh, proiecte sau idei noi care să dea rezultate mai pozitive în viitor decât cele lansate în trecut. Dar, în același timp, de exemplu, astăzi a fost un, în Turcia un summit cu nu știu câte state care se angajează să uh, pună în aplicare deciziile ONU aș dori să spun că angajamentele pe care uh, le-am uh, luat, le-am asumat uh, în trecut, sunt acum puse sub semnul întrebării, ceea ce înseamnă că în perspectiva uh, acestei revizuiri a cadrului financiar, trebuie să ne gândim la uh, răspunderea Uniunii Europene, să nu uităm că totuși suntem cel mai mare donator de fonduri, ar trebui să ne gândim și la uh, o stabilizare pe termen lung, de exemplu fondul de stabilizare mm, pe ONU, care în 2015 a primit mai puțini bani decât în 2014, care sunt învățămintele pe care le-am tras. Uh, și uh, cum uh, facem planificarea noastră pe termen scurt și mediu. Și apoi o altă problemă foarte importantă legată de programare, programarea bugetară. Comisia a dat dovadă de o creativitate extraordinară, ar trebui să o putem trage la răspundere, dar asta nu înseamnă că până în 2020 am rezolvat toate problemele Uh, sau toate provocările. Și uh, problema plăților rămâne de actualitate. Și de aceea aș dori să spun în acest sens de vedere, Comisia are răspunderea de a uh, clarifica situația, de a identifica pe vinovați, uh, de a-i trage la răspundere pe cei uh, care ar trebui să gestioneze bugetul, deci trebuie să găsim o abordare uh, pe care să o putem negocia sau, dacă nu, uh, de fiecare dată să uh, pasăm problemele de la un an la altul și să riscăm ca bugetul la un moment dat să explodeze. Nu cred că putem să ne permitem o astfel de situație și deci încă o, car- încă o dată în ceea ce privește textul o să depun amendamente. Mulțumesc! Domnul Sarvama, ultima intervenție. <clears throat> Merci, Monsieur le Président. <clears throat> First of all, let me express my, my gratitude. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim recunoștința și aș merge până a exprima admirația pentru ce au făcut cei doi raportori. Da, m-ați înțeles foarte bine, am spus cuvântul admirație. Nu este uh, deci administrație un cuvânt care revine în dezbaterile noastre, nu se vorbește însă prea des despre admirație structura. Structura acestui raport este de fier, aș spune. Și e foarte bine. Nu o să continui doar să vă laud uh, raportul, pentru că e inutil. Dar există ceva ce mă îngrijorează în această structură de fier uh, acestui raport, respectiv că mai ales atunci când vorbim despre urgențe, așa cum spunea și domnul Băghe, când vorbim despre situații de urgență, vorbim de fapt despre următorii ani. Sunt situații cu care ne vom uh, confrunta uh, în următorii ani. Și din text îmi lipsesc câteva uh, formulări tocmai la acest domeniu al urgențelor. Acum avem, deci textul ne prezintă sau reprezintă un bilanț uh, al acțiunilor trecute, al stării de fapt și, uh, de exemplu, în ce privește agricultura. Nu o să fac uh, prea mult tapaj, e doar un subiect, dar până la urmă e vorba de interpretare, o chestiune de interpretare. Dacă există o, un aliniat în ce privește uh, criza din sectorul agricol, aliniatul 20, nu cred că e util să spunem că așa a fost și nu uh, intrăm în contradicție cu PAC dacă solicităm o formulare mai clară de genul dacă avem de a face o criză aliment- eh, cu o criză alimentară, trebuie să avem eh, mijloacele financiare pentru a-i face față. E vorba de uh, unul dintre amendamentele pe care le considerați neadmisibile, amendamentele de la Comisia Agri. Dar, încă o dată, aș dori să avem o formulare mai puternică în ceea ce privește urgențele. Uh, și de asemenea în ceea ce privește lumea după 2020, poate că n-ar fi rău să avem și acolo să, să subliniem care ar trebui să fie rolul Parlamentului. Pentru că nu se vorbește prea mult despre Parlament uh, după 2020. Vorbim despre Parlament uh, mult, am vorbit în ultimii patru ani, deci poate ar fi bine să ne referim mai clar rolul Parlamentului. Aș dori să mă exprim și eu în, grupul, în numele grupului meu, pentru că noi nu am avut ocazia să luăm cuvântul. Înțelegem că șomajul rândul tinerilor în Europa este o adevărată dramă și considerăm că trebuie ca prevederile uh, legate de inițiativa pentru ocuparea rândul tinerilor să fie puse în practică. Dar, pe lângă această formulare generală, aș dori să spun că în țările în care se practică ucenicia cu o notă culturală puternică, Germania, țările de jos și Austria, sunt țările în care nu există șomaj în rândul tinerilor. Deci, cred că am putea să încurajăm ucenicia. Am fost în Liban recent și în Libania, în, în Liban și în Iordania și le-am spus și lor că ar fi bine ca Uh, e bine când tinerii vor să facă studii superioare, dar poate că ar trebui să fie orientați și spre uh, latura profesională. Și poate că acest lucru ar trebui să fie încurajat și din punctul de vedere al mobilității în Europa și din acest punct de vedere programul Erasmus este un instrument foarte bun, dar să nu uităm că totuși acest instrument are la dispoziție mijloace limitate și ucenicii, la fel ca și studenții, ar trebui să poată să beneficieze de această mobilitate pe termen lung de la 6 până la 12 luni. În rest, pentru a mă referi la cele spuse de doamna Breso, într-adevăr, doamna Mogherini s-ar fi exprimat în favoarea unei inițiative. Deci dacă dorim să rezolvăm problema migrației, nu trebuie să construim doar bariere, ci trebuie să tăiem răul de la rădăcină. Rădăcina se află în Africa subsahariană și rădăcina o reprezintă disperarea unor oameni care speră să uh, găsească salvarea în Europa. Toți demografii ne spun că populația Africii până la sfârșitul secolului se va tripla sau quadrupla. Deci vă dați seama ce va însemna acest lucru din uh, perspectiva unor fluxuri uh, migratorii, mai ales dacă lăsăm porțile larg uh, deschise Uh, e motivul pentru care ar fi bine să așteptăm luna iunie pentru a vedea în ce constă propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește bugetul 2017. Eu nu mă îndoiesc că viitorul va fi pozitiv. Uh, nu știu dacă doamna Calvinio dorește cuvântul pentru a ne transmite observațiile sale și pentru a ne da rețeta miracol pentru a înlesni compromisurile. în context, să nu uităm că situația de criză cu care ne confruntăm pune Europa într-o situație dificilă, pentru că uh, spectacolul pe care îl oferă Europa astăzi e um, spectacolul al unei puteri limitate și dacă situația se va înrăutăți, atunci ne-am dorit ca Europa să nu dea această impresie că a ieșit din istorie. Doamna Calvinio. Mulțumesc, domnule președinte. Ați, v-ați încheiat intervenția cu cuvinte grave. Uh, președintele, da, doream să pun oarecare presiune asupra dumneavoastră și e doar încălzirea astăzi. Uh, bun. Spune doamna Caldinio, aș dori mai întâi să spun că apreciem tot ceea ce au făcut raportorii, doresc, dorim să le mulțumim. Uh, cooperăm foarte bine cu uh, raportorii care cred că fac eforturi mari pentru a găsi cele mai bune baze pentru a obține un acord în plenul Parlamentului. Noi la comisie pregătim revizuirea la jumătatea perioadei. Am spus revizuire, dar poate a trebuit să trec la limba engleză ca să nu fac confuzii. Deci, pregătim evaluarea și sau revizuirea, revizuirea la jumătatea perioadei, aș spune în engleză, și nu trebuie să evităm niciunul dintre subiectele complicate menționate azi aici. Nu ar fi bine să mm, prezentăm acum un punct de vedere de substanță, pentru că nu suntem încă în faza respectivă, dar am notat preocupările dumneavoastră și poziția inițială exprimate. Deci, fără a intra în detalii în legătură cu substanța, aș face trei observații specifice pentru a reacționa la dezbaterea interesantă pe care am ascultat-o. Întâi, în legătură cu cadrul general în activității noastre tehnice de pregătire a acestei valori și revizuri la jumătatea perioadei, cred că trebuie să fim cinstiți din punct de vedere intelectual. Prima fază este evaluarea, adică să vedem ce funcționează, ce nu funcționează și deci să oferim această imagine actualizată a modului în care este pus în, aplicare CFM-ul. Uh, e un exercițiu complicat pentru că suntem doar la începutul punerii în aplicare în anumite domenii, mai ales în domeniul fondurilor structurale. Și pe baza acestei evaluări trebuie să ia decizia dacă propunem o modificare, o revizuire sau nu a CFM-ului și știu că uh, această disciplină intelectuală este uh, respectată și în analiza inițială a celor doi raportori. Și, așa cum a spus domnul Bărghe și alții, uh, vom uh, avea, vom uh, semnala anumite probleme și nu vom evalua doar aspectele cantitative, ci și cele calitative. Uh, să vedem dacă regulile și procesele sunt corespunzătoare în punerea aplicarea CFM-ului și vom uh, evalua, vom aborda și chestiuni legate cu viitorul CFM. Așa cum a spus unul dintre dumneavoastră, unele probleme trebuie rezolvate urgent, în alte domenii e mai puțin urgent sau încă nu s-a ajuns la perioada, momentul ideal pentru a le aborda acum la jumătatea perioadei și deci trebuie să facem legătura cu următorul cadru financiar multianual. Și ajung la a doua observație a mea și la observații ale domnului Maragal și a doamnei Gardia Sabal. Ce se întâmplă cu resursele proprii? După cum știți foarte bine, grupul la nivel înalt pentru resurse proprii în care sunt și reprezentanții Parlamentului, uh, se întâlnește în mod regulat și discută diverse posibilități, idei. Obiectivul este ca acest grup la nivel înalt să uh, își predea raportul înainte de sfârșitul 2016. La începutul lui septembrie va avea loc conferința interparlamentară, deci pe 7-8 septembrie și presupun că această comisie va juca un rol foarte important în cadrul acestei conferințe și mă bucur că Parlamentul urmărește cu atenție această chestiune, o facem și noi, dar doresc să subliniez faptul că problema resurselor proprii poate fi considerată ca fiind din domeniul următorului CFM și nu va fi abordată direct în uh, revizuirea, evaluarea revizuirea la jumătatea perioadei. Acum doresc să reacționez la anumite întrebări în legătură cu un fel de plan ESI pentru Africa și alte aspecte. Și în presă s-au făcut sugestii în anumite publicații naționale sau anumite autorități naționale au vorbit despre un Migration Compact. Um, reacția președintelui Juncker a fost că a primit pozitiv ideea, dar cred că e prematur să se facă propuneri concrete ca cea menționată de dumneavoastră. Acestea fiind spuse, am două observații. Consiliul European a cerut băncii europene de investiții să vadă dacă se pot face mai multe din instrumentele uh, financiare pentru a aborda cauzele de bază ale migrației și BEI uh, studiază astfel de opțiuni de folosind uh, ca efect, cu efect de pârghie propriile sale fonduri. Um, deci se fac multe, dar nu există încă propuneri concrete în acest sens și la comisie noi ne gândim constant care sunt cele mai bune posibilități de a aborda aceste cauze de bază ale migrației. Am propus crearea unui fond fiduciar pentru Africa, tocmai pentru a canaliza fondurile și ne gândim cum se putem folosi în modul cel mai eficient instrumentele din buget, dar încă o dată nu există o propunere concretă uh, în uh, de sume foarte concrete care au fost menționate azi aici. Deci nu pot să răspund, răspund concret la întrebările deputaților. Bineînțeles, pe viitor vom putea veni aici să explicăm momentul în care avem o propunere, dacă se va face o astfel de propunere în acest sens în următoarele săptămâni. Ultima mea observație, pentru a încheia pe o notă pozitivă, este că cooperăm foarte bine cu Parlamentul și sper că vom continua așa ca să ajungem la un acord cât de repede. Sper înainte de sfârșitul anului, așa cum au spus unii dintre deputați. Vă mulțumesc! Merci, Madame la Directrice générale. Mulțumesc, doamnă director general. Vom coopera bine. Mă bucur de asta, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de o bună cooperare, dar și cu Consiliul. Transmitem încurajări coraportorilor să pregătească alături de raportorii din umbră compromisurile. Le dau acum cuvântul domnul Olbrich mai întâi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații. Mai întâi doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse, pentru aprecierea exprimată la adresa mm, activității noastre. Ehm, am cooperat foarte bine. Întâi, în raportul nostru nu dorim să rezolvăm toate problemele. Nu dorim să înlocuim comisia deci aceasta este doar uh, poziția politică a Parlamentului sau a majorității Parlamentului în care spunem ce așteptăm din partea Comisiei și din partea Consiliului. Deci se fac anumite propuneri concrete, dar și sugestii legate de domeniile în care trebuie să se ia decizii. Pentru că e urgent să se ia aceste decizii. Deci este o poziție politică. Nu dorim să facem ce a făcut Consiliul European cu bugetul. Aceasta e prima observație. A doua, noi considerăm că evaluarea și revizuirea la jumătatea perioadei este un moment foarte potrivit pentru a evalua diversele politici și uh, Sperăm că Comisia va face sau face în momentul de față și comisiile noastre vor face și ele această evaluare. Acesta e momentul potrivit pentru că unele lucruri trebuie schimbate și așa cum a spus doamna Calvin, eu, bineînțeles, mesajul nostru este foarte clar. Noi nu suntem dogmatici, nu cerem revizuire de la, de la început. Organizăm audieri și ca rezultatul acestora spunem că revizuirea e absolut necesară. Acesta e consecința logică a pașilor anteriori și anumite elemente vor fi foarte interesante. De exemplu, când se va vorbi despre inițiativa pentru tineri, avem o evaluare acesteia sau nu? Iată care e problema. Așa cum a spus și domnul Manca ce facem cu proiectele mai riscante? Știm că anumite proiecte au fost refuzate de BEI pentru că au fost considerate prea riscante, deci nu au putut fi finanțate de NFC. Deci, unii au spus că nu au primit bani de la EFSI pentru că proiectul a fost prea riscant. Dar pentru ce e EFSI? Pentru proiectele riscante și din ce moment un proiect devine prea riscant? Trebuie să se clarifice lucrurile. Înțeleg problema menționată de colegii socialiști a legăturii între bugetul uh, rectificativ 17 și CFM. Propunerea PPE-ului, um, dar vom discuta despre aceasta, este să punem toate cărțile pe masă înaintea negocierilor. Pentru că, bineînțeles, va fi nevoie de instrument, dar nu dorim să votăm și să obligăm raportorul pentru bugetul 2017 să facă asta dar cred că trebuie să transmitem mesajul că există o legătură. Există o legătură și cu ajustările tehnice care vor fi făcute sau bugetarea bazată pe performanțe. Multe lucruri se vor schimba în următoarele luni. Și în încheiere, cred că un, un element foarte logic pe care discutăm de la început este problema uh, politicii de coeziune vis-a-vis -vis de migranți. Bineînțeles, nimeni nu e naiv. Unele state membre sunt criticate că nu se implică și că nu dau dovadă de solidaritate. Toată lumea se plânge că nu sunt cheltuiți banii. Și sumele acordate statelor membre nu pot fi reduse, putem adăuga la acestea, dar nu putem lua bani din acestea. Este o chestiune strict politică. Și este clar că fondurile de coeziune trebuie reprogramate. Tocmai pentru a face față crizei migranților, nu putem evita acest lucru. Dar, în același timp, deschidem cutia Pandorei. Nu trebuie să neglijăm faptul că fondurile structurale și de coeziune reprezintă și elementul din transferurile economice care este, sunt rezultatul deschiderii pieței, pentru că noi am deschis piața, avem piață unică, dar piața unică fără politică de coeziune nu poate funcționa. Deci, am de, dacă am deschis piețele, avem nevoie de politica de coeziune pentru a echilibra situația. Întrebarea este, care e limita? Care transferuri sunt necesare, juste și care sunt superflue? Dezbaterea e în curs, dar dezbaterea va avea loc pe viitor, în legătură cu viitorul politicii coeziune. Eu Uh, noi nu dorim să neglijăm această chestiune, eu vin din Polonia, nu putem să, să, să pierdem din vedere această chestiune foarte importantă. Ne-ați spus, da, dar noi vă dăm bani. Noi spunem, da, dar noi v-am dat piața noastră, deci nu ne dați pe gratis banii aceștia. Uh, deci discuția trebuie să continue uh, și poate cu ocazia uh, revizuirii bugetului sau în dezbaterea privind următoarea perspectivă financiară. Noi suntem politicieni, nu putem să evităm această discuție. Oamenii ne dau voturile lor și noi trebuie să răspundem clar unde e limita. Deci cred că e momentul ideal pentru dezbaterea noastră și pentru că toată lumea ne mulțumea nouă, doresc să-i mulțumesc uh, lui Izabel pentru eforturi. Mulțumesc, domnule Orbuiști aveți șansa de a fi ales Comisia pentru Bugete. Pentru că noi nu putem să negăm realitatea aici la bugete. Isabel. Oui, merci. Je vais être très D'abord, effectivement, je suis très heureuse d'avoir euh, choisi la... Da, mulțumesc și eu mă bucur foarte mult că am ales Comisia pentru Bugete, pentru că, într-adevăr, aici suntem obligați să fim realiști și sunt de acord cu cele spuse de colegul uh, Zani. Da, suntem realiști, poate suntem cei mai realiști din toate instituțiile. Scuze, Comisiei Europene. Uh, noi propunem să nu ne ascundem cu capul în nisip, ci să ne uităm și să ne uităm la realitate așa, ochi în ochi pentru că noi facem parte din această realitate și ea face parte din raportul nostru și ea pune probleme și în continuare continuă să fie problematică. Dacă e să ascultăm pe doamna Bresou, pe alți colegi care ne explicau diferite uh, idei referitoare la un eventual fond EFSI pentru Africa, eu nu știam asta, dar ar fi fost bine ca Parlamentul să fi fost informat înainte ca presa să fie informată despre un astfel de decizii. Am putea coopera am putea să construim, e un cuvânt la modă, dar mie îmi place cuvântul acesta, să construim împreună cu celelalte instituții și să nu fim doar așa un fel de cameră de notificare, de înregistrare. De aceea, eu cred că munca noastră este foarte importantă și vroiam să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții, pentru că mulțumirile dumneavoastră ne încurajează și pe noi și uh, Vreau să vă spun că dacă, ne, dacă putem lucra bine este tocmai pentru că starea noastră de spirit este una bună. Și vreau să-i mulțumesc colegului Olbricht pentru această stare de spirit foarte bună, pentru că e un eco față de cele spuse de domnul Sarva Madineori. Suntem tocmai de părere că situația e urgentă, răspunderea noastră este foarte mare și avem datoria de a ajunge la un rezultat. Eu cred că această răspundere și această dorință, această voință de a ajunge la un rezultat, un rezultat credibil, realist, serios, solid, este tocmai motorul nostru. Și vreau să mulțumesc întregii comisii pentru sprijinul de care dați dovadă, domnul președinte. Da, sprijinul e total și ați simțit asta astăzi. Deci, e clar că lucrurile nu pot decât să se îmbunătățească. Președinte, doar un cuv- câteva cuvinte, pentru că domnul Savamasa a pus o întrebare precisă referitor la agricultură și vreau să răspund și am uitat. Da, poate m-am exprimat eu greșit aici. Nu spunem că nu putem avea niciun fel de dezbatere pe chestiuni agricole ci nu putem discuta de temeiul juridic, uh, de, de, de, de chestiuni bugetare. Asta vreau să spun și asta e adevărat atât pentru politica agricolă cât și pentru alte politici. Nu reorganizăm aici politica agricolă, dar în momentul în care există o problemă bugetară și se pare că există o astfel de problemă în ceea ce privește politicile pentru ajutorul de urgență și asta e un subiect ce trebuie aprofundat pentru că există crize agricole, e bine, pe aceste aspecte putem să lucrăm, dar nu putem să reschimbăm schimbăm temeiul juridic al întregii politici uh, agricole comune. Președintele, clar că sunt soluții care nu sunt neapărat bugetare, ci sunt un fel de protecționism inteligent. Dar asta e cu totul și cu totul o altă mâncare de pește. N-ar costa nimic la buget, dar ar duce la o îmbunătățire a veniturilor agricultorilor. Dar poate că n ar fi rău într-o bună zi să vorbim și despre asta. Sunteți foarte susținuți de toți membrii comisiei noastre, vedeți asta, Comisiei pentru Bugete, mă refer. Probabil și Comisia Europeană, nu? Așa cum spunea reprezentanta sa din aur. În orice caz, vă mulțumesc pentru munca depusă până în prezent și, sincer, când e să ne uităm la ce anunțuri s-au făcut la COP21, câte zeci și zeci de miliarde, dacă acum adăugăm încă 60 de miliarde pentru Africa și o idee bună asta, vine un moment când ecuațiile bugetare vor fi greu de priceput. Ne apucă vârtejul. Și, oricum, trebuie să menținem speranța. Avem câteva elemente foarte promițătoare și, oricum, vom discuta pe 28 iunie proiectul de buget pentru 2017. Claire Moody, care i vreau să mulțumesc din suflet, pentru că raportul său era prevăzut azi dimineață și iată că acum de-abia îl vom prezenta pentru că la 12.45 era prea târziu și a acceptat să vină și să ne prezinte raportul său acum. Și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră pline de bunăvoință și uh, sper că nu voi dezamăgi pe toată lumea care a rămas. În primul rând aveți raportul, privire la ONG-uri. E avizul nostru pentru Comisia Cont. Sper că credeți că e un raport echilibrat. Se explică foarte clar rolul ONG-urilor pe care îl joacă în, prin activitatea lor. Se spune că ar trebui să existe o definiție mai clară a uh, activității noastre cu ONG-urile pentru că astfel am putea să obținem uh, date mai clare în legătură cu activitatea lor. Și cumva intru în continuare a raportului pe care tocmai l-am uh, uh, discutat, respectiv că trebuie să luăm decizii informate. Salutăm și simplificarea care va avut loc, dar recunoaștem, nu la unison însă, că e nevoie de mai multă simplificare în acest uh, domeniu. De asemenea, trebuie să armonizăm normele și procedurile, de exemplu, sistemele Priamos de la DG Home și DG Just. Iată o cale de armonizare posibilă, de exemplu. Vorbim și despre cofinanțare și de limitele de cofinanțare Mm, se spune că uh, limita de 20% este justificată pentru că nu e vorba doar de uh, ONG-uri neguvernamentale, ci și uh, de organisme neprivate. Deci uh, trebuie să, dacă vrem să dăm o finanțare mai consistentă, atunci trebuie să uh, definim foarte clar uh, termenul de neguvernamental Uh, în vremuri dificile uh, din punct de vedere financiar. Uh, proiectele sunt lansate mai târziu și deci nu ai suficient de mult timp la dispoziție pentru a cheltui toți banii. Deci programul nu poate beneficia de tot sprijinul financiar prevăzut pentru el. Și în fine, pentru ONG-urile mici, deci e o prevedere care le vizează doar pe ele, trebuie să găsim mod, mod, modalități de a uh, înregistra donațiile în natură și de asemenea pentru a înregistra orele suplimentare benevole. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii și termenul pentru uh, amendamente este data de 30 mai. Sper că a meritat așteptarea, domnule președinte. Mulțumim pentru această prezentare foarte așteptată, spune președintele. Acum uh, aș dori să-i dau cuvântul uh, să dau cuvântul colegilor. Domnul Cescovski a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În calitate de raportor din partea PP-ului, trebuie să vă spun că trebuie să aprofundez încă subiectul, însă aș dori să pun câteva întrebări deschise, ca să le numesc așa. La ultima ședință bugetară am discutat, am votat raportul Truppel uh, referitor la alcătuirea grupurilor de experți. Și mă întreb cum am putea, face să fa- uh, am putea proceda pentru a face legătura cu acest aviz. Apoi, o întrebare deschisă mai la uh, obiect, să zic așa. Sunt de acord cu poziția dumneavoastră, respectiv că e foarte important să avem date fiabile referitoare la finanțarea ONG-urilor. Sistemul de transparență financiară, conform căruia beneficiarii bugetului uh, european plătiți din fondurile europene nu poate tria beneficiarii pe tip de organizație, precum ONG-uri, universități sau companii private. Comisia uh, required payments or other uh, financial uh, operations. Comisia nu a găsit un sistem de uh, împărțire acestor beneficiari. Beneficiarii nu sunt obligați să indice tipul de organizație. Sau dacă reprezintă o persoană privată, o entitate privată sau o organizație privată. Și apoi trebuie să analizez uh, mai în profunzime sugestiile dumneavoastră de la liniatul 5, acest uh, plafon de 20% și alinatul 6, 7. Aș dori să știu dacă Comisia analizează posibilitatea de a trage la răspundere pe cineva pentru orele voluntare, orele voluntare um, prestate la micile ONG-uri. Pentru că aceste ONG-uri primesc două tipuri de granturi. Granturile de funcționare sunt acordate pe baza analizei activității da, se acordă ONG-urile, ONG-urilor granturi, burse. E un aspect foarte, foarte important. de care am vorbit și când am vorbit despre revizuirea CFM-ului. Iată care sunt observațiile mele la acest aviz și sunt uh, uh nerăbdător să cooperăm pentru textul final. Și sunt convins că acest text va fi la fel de bun precum uh, raportul Olbrich Thomas al raportorilor dinainte. Mulțumesc și ne mai dorește să ia cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Claire Mundi pentru acest raport pe care ni l-a prezentat. Aș dori totuși să insist asupra principiului uh, transparenței. Cu ocazia misiunilor noastre în Turcia, Liban și Iordania, am insistat întotdeauna asupra acestui principiu. Cred că ar fi mult mai simplu dacă partenerii noștri, că e vorba de partenerii guvernamentali sau de ONG-uri, ar da dovadă de mai multă transparență în acțiunile lor. Și, în fine, referitor la punctul 7, micile ONG-uri, într-adevăr e foarte greu ca micile ONG-uri să respecte procedurile administrative foarte greoaie pe care uh, li le impune Uniunea Europeană. Așteptăm cu mare nerăbdare revizuirea regulamentului financiar pentru a simplifica toate aceste proceduri. Și aș dori să ne explicați sau să ne spuneți uh, în ce constă o mică ONG de ce o, o organizație neguvernamentală este considerată mică față de alta. Dacă nu mai dorește nimeni să pună întrebări, aș dori să dau cuvântul raportoarei doamnei Claire Muti pentru concluzii. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste comentarii ați uh, pus, uh, ați ridicat uh, ștacheta foarte sus pentru raportul meu, făcând o comparație cu raportul anterior. Aștept și eu cu nerăbdare să cooperăm pentru a ajunge la o, comis- la o soluție comună care să vă mulțumească. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Termenul de depunere amendamentelor este ziua de 30 mai înainte de 18, ora 18. Vom avea un schimb de vederi în 15 iunie. Votul având loc la Comisia de Bugete nu în 30 iunie, ci în 27 iunie, pentru că în 30 iunie vom avea având în vedere proiectul de buget 2017, uh, deci vom avea o agendă foarte încărcată. În 15 decembrie, Comisia de Control Bugetar a prevăzut uh, un vot în plenul său. Și în ianuarie 2017 uh, raportul va fi votat la plenară. Iată perspective de viitor. Am încheiat coordinatele de astăzi. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul la puncte diverse. Dacă nu, atunci suspendăm ședința. Următoarea reuniune va avea loc în 15-16 iunie, anul curent. Mă întreb ce vom face până atunci. O să ne lipsească ședința de bugete. Suspendăm ședința, o seară plăcută.